doamnă președintă doamnelor și domnilor se reia ședința noastră. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt la dispoziția dumneavoastră. Există obiecții? Văd că nu. Atunci, procesul verbal se consideră adoptat. Președintele a primit de la Consiliu poziția sa în prima lectură.